good morning. Bună dimineața. Eu sunt, alo. Good morning. Let's... Bună dimineața. Haideți să începem. Bine ați venit la reuniunea noastră. Avem o ordine de zi încărcată. Am să continu în limba germană, mă scuzați Văd că nu toate grupurile sunt încă reprezentate pentru că unele trenuri au întârziere. Îmi pare rău, dar nu am ce să fac. Suntem la punctul 5 de pe ordinea de zi, votarea referitoare la normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii. Domnule Deutsch, doriți să luați cuvântul înainte de vot? Wünscht nicht Jens Geier, bitte. Jens Geier. Der Schattenberichter. Eh, Raportorul din umbră dorește să ia cuvântul. Colegul de la GUE, Denis de Jong, și uh, colega sa ne-au propus să scoatem din uh, text toate punctele care se referă la actele delegate. Noi, ca socialiști, uh, Înțelegem atitudinea aceasta față de actele delegate ale Comisiei, credem însă că, toate, că să ștergem toate alineatele care se referă la actele delegate ar însemna uh, că ar fi după aceea prea greu pentru Parlament, am avea prea mult de muncă. Uh, ei uh, propun să punem un minus la acele alineate și ar trebui să votăm toate alineatele în bloc. Domnul De Jong. Oh, of course I can agree. Sigur că sunt de acord cu propunerea aceasta de vot în bloc, dar uh, aș fi, am fost dezamăgit, nu am avut o reuniune a raportorilor din umbră, ar fi fost bine să ni se explice. Noi voiam o discuție referitoare la actele delegate, nu doar uh, să votăm direct, nu am avut niciun schimb de opinii pe această temă, dar îmi convine votul în bloc sagen da dacă pot eu să spun două cuvinte, vom uh, fi consultați la actele delegate și discutăm și cu grupul de lucru de la comisie care se ocupă de actele delegate. Deci nu se va întâmpla nimic fără știrea noastră, însă sunt uh, persoane care cred că în regulament nu ar trebui să se spună anumite lucruri despre actele delegate. Dacă raportorul dorește să ia cuvântul, am văzut. <clears throat> Mulțumesc, doamnă președinte. Aș avea două observații tehnice și uh, încă o observație care poate și mai importantă decât celelalte. Susțin ce a spus domnul Gaier în legătură cu actele delegate și anume că ar trebui să renunțăm la ele, adică, nu adică să votăm în bloc amendamentele. Dar pe lista de vot, amendamentele 7 și 36 uh, erau inițial trecute ca identice, dar m-am consultat cu secretariatul comisiei și am decis că vom vota în primul rând amendamentul 36 și abia apoi amendamentul 7. Și în cele din urmă aș dori să spun, să se noteze în procesul verbal, vreau să spun că eu am invitat raportorii din umbră de trei ori la consultări. Și uh, nu am primit niciun fel de răspuns pozitiv uh, de la niciunul din raportorii din umbră. Nu vreau uh, să aud acum critici, pentru că raportorul a invitat raportorii din umbră la consultări. Vă rog frumos să încercați altădată să vă faceți timp 15 minute pentru un dosar și după aceea să nu mai criticați lipsa de consultări. N-am fost eu de vină ist doch heute wieder sehr erhellend heute Morgen. Am înțeles. Haideți să începem votul. Avem deja pe lista de vot uh, amendamentele care se votează în bloc. Haideți să testăm mai întâi sistemul. Vă rog să-mi spuneți dacă aveți cartela de vot, cine nu are cartela la el. Putem testa. S-a închis votul. Wir haben, na, hier sitzen aber mehr Leute als puțin, nu? Dar suntem mai mulți de 14, nu? Da. Nu, mai. Haideți încă o dată. Ok. Jetzt abstimmen und jetzt. S-a votat, acum s-a închis votul. Bun. 20 de cartele de vot. A votat toată lumea? Bun, toată lumea are cartelele, perfect. Amendamentul 2. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 18. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 19. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Tot compatibil pentru. Împotriva, abțineri se adoptă. 20, avem aici un bloc în vot. Votăm în același timp de la 22 la 24, 29, 30, 39, 41 până la 50. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 21. Cine este pentru? Împotrivă. Haideți să votăm electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 22, ba nu, face parte din, uh, a, din cele votate în bloc. Trecem la 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 25 cu o adăugire. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 5 a fost retras. 26 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 28 este acoperit Ba nu, pentru împotrivă, abțineri se respinge. 29 și 30 fac parte din votul în bloc. 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 retras, 33 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 35 pentru, împotrivă, abțineri, haideți să verificăm electronic, vă rog, la 35. S-a deschis votul, s-a închis votul și se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 36, fiți atenți că am schimbat ordinea pe lista de vot, 36 pentru, împotrivă, împotrivă, trebuie să verificăm electronic, amendamentul 36, vot electronic, s-a închis votul, Se adoptă. Trecem la amendamentul 7, însă acesta este caduc. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 9 e retras, 38 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 39 este acoperit. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 41 este acoperit. Și următoarele, mergem mai departe. Cu amendamentul 51. 51 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 52 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 53 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 54 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 55 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 56 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 57 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 15 pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. 15, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge la diferență de un vot. Amendamentul 16 cu un amendament oral. Văd că este marcat pentru... Domnul De Jong, vă rog. Noi am preferat textul inițial, care se explicit la IMM-uri. Deci suntem împotriva amendamentului oral. Atunci amendamentul oral este caduc și votăm 16 fără amendamentul oral pentru, împotriva abțineri se adoptă, 17 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 1 pentru împotriva abțineri se adoptă și acum avizul în totalitatea sa, astfel modificat, prin apel nominal s-a deschis votul, s-a închis votul. 22 de voturi pentru, 2 împotrivă. Felicitări lui Tamas Deutsch și, felicit, și îi mulțumim pentru munca depusă. Și trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Das ist ähm, Das ist die Haushaltsentlastung äh, Kommission 2013. Die Dokumente finden Sie wie immer auf der Webseite. Trecem la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului. Aveți documentele pe net. O salut pe doamna Dei, secretarul general al Comisiei Europene. Vă suntem recunoscătoare că sunteți aici și doresc să mulțumesc Comisiei și serviciilor Comisiei și dumneavoastră în calitate de coordonator Uh, pentru că ați răspuns uh, foarte pe larg la toate întrebările noastre. Haideți să începem uh, direct. De la Curtea de Conturi este domnul Tome aici, pe care vreau să-l felit, să-l salut. De ce e atât de zgomot aici? Vă rog frumos! Haideți, doriți să interveniți? Vă rog, aveți cuvântul. You, Madam Chair. Good... Mulțumesc, doamne președinte. Bună dimineața, Uh, stimați membri ai Comisiei de Control Bugetar a Parlamentului European. Vă prezint acum concluziile curții în ceea ce privește cheltuielile administrative ale Comisiei. Plățile, în special, făcute de uh, Biroul de Administrare a Plăților pentru Drepturi Individuale, Resurse Umane și Securitate, logistice, Direcția Generală uh, Informatică. Aceste plăți reprezintă 6 miliarde de euro. Curtea a examinat și uh, responsabilitatea de pensii a Uniunii a instituțiilor europene. Aceste concluzii sunt incluse în capitolul 1 din raportul anual. Rezultatele uh, sunt că uh, Comisia trebuie să îmbunătățească calitatea uh, datelor și să se asigure că are la dispoziție datele tehnice suficiente pentru responsabilitatea de pensii, pentru auditarea conturilor din 2013 în domeniul cheltuielilor administrative Curtea a testat 153 de tranzacții, din care 98 au avut legătură cu Comisia Europeană. Curtea a constituit că 10 din aceste plăți erau afectate de erori, uh, erau plăți făcute către Centrul de Cercetări pentru Tineri, Direcția Generală Comunicare și uh, Biroul pentru Infrastructură și Logistică. La fel ca și în anii anteriori, Curtea a detectat slăbiciuni legate de gestionarea alocațiilor familiale, pentru că informațiile legate de situația personală a membrilor personalului nu era actualizată. Nu erau actualizate. În ceea ce privește sistemele de control, s-au examinat 15 proceduri de recrutare și 19 proceduri de achiziții controlele suplimentare nu au revelat slăbiciuni serioase suplimentare. Ca și în anii anteriori, Curtea recomandă ca Comisia să ia pași suplimentari pentru a asigura că personalul uh, furnizează documente uh, care să confirme situația personală, precum și procesarea la timp a acestor documente care au un impact asupra calculului alocațiilor familiale. Vă mulțumesc pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru orice întrebări. Vă mulțumesc, doamnă Dei, vă dau cuvântul chiar acum pentru a răspunde. Vă mulțumesc, doamnă președinte, bună dimineața tuturor, îmi face o mare plăcere să mă aflu aici, la comisia dumneavoastră, pentru acest, această întâlnire anuală. Foarte pe scurt voi comenta în legătură cu felul în care Comisia își consolidează managementul de performanță sau gestiunea. După cum știți, am colaborat în strânsă legătură cu colegiuitorii pentru a consolida baza juridică pentru programele 2014-2020 și legarea acestor program, programe de obiectivele UE 2020. Un exemplu ar fi angajamentul de a dedica 20% din cheltuielile viitoare pentru uh, inserarea mm, politicilor de schimbare uh, a climei în toate politicile noastre. Uh, vrem să îndeplinim cerințele de eficiență și rentabilitate ale bugetului Uniunii. Bineînțeles că durează până când rezultatele devin vizibile în momentul de față. Implementăm încă programe sub vechiul cadru financiar, sub vechile reguli și încă finalizăm aprobarea noilor programe operaționale. Așadar, va dura ceva timp până când vom avea un sistem de gestiune a performanței mm, îmbunătățit. Noua comisie, sub președintele Juncker, are un angajament puternic de a merge în direcția um, unui management performant. Împreună cu vicepreședinta Gheorgheva uh, continuăm să uh, ne îmbunătățim eforturile și continuăm uh, cu sfaturile comisiei dumneavoastră și a curții de conturi să um, îmbunătățim practicile. Trebuie să fie, bineînțeles, un efort comun. Comisia poate să facă foarte mult pentru uh, stabilirea cadrului, dar statele membre implementează 80% din fonduri, din buget și îmbunătățirea trebuie să vină deja de, uh, de la statele membre. Trebuie să continuăm să legăm cheltuielile de obiective în mod mult mai concret. Uh, vă stau la dispoziție pentru orice întrebări pe care le-ar pune comisia. Vă mulțumesc. Am fost numit raportor de către coordonatori. Și am să iau eu cuvântul înainte de ceilalți M-am uitat cu mare atenție la răspunsuri pentru că întrebările reprezintă interesele comisiei noastre și pe mine m-a interesat faptul că în raportul anual de activitate vorbiți despre indicatorii care măsoară obiectivele uh, Europa 2020 și doriți să eliminați uh, pentru că spuneți că aceștia nu sunt controlați de Secretariatul General n-am putut să nu am impresia că vi se pare că nu veți atinge obiectivele și atunci preferați să nici nu mai știți dacă le atingeți sau nu și atunci eliminați indicatorii. Doamna Gheorgheva și doamna Tyson ne-au atras atenția că urmăresc aceste obiective cu uh, mare sârg, însă cine coordonează aceste obiective ne-ar interesa. Eu cred că și pe viitor trebuie să ne preocupe măsurarea șanselor de succes și Uh, măsurarea a ceea ce se face cu banii noștri. Am fost foarte nemulțumită pentru că în ultimii 10 ani s-a întâmplat tot timpul ca uh, uh, rezultatele să nu fie atât de bune și uh, să nu se poată măsura exact progresul, iar acum aveam indicatori și se dorește ca indicatorii să fie eliminați. Deci poate că avem o șansă să măsurăm rezultatele, dar uh, se dorește să se renunțe la ea. Îmi puteți spune cum vor fi măsurate pe viitor obiectivele 2020? Uh, thank you very much. I'm happy to... Vă mulțumesc. Mă bucur să uh, clarific orice fel de neînțelegere. Strategia UE 2020 are cinci obiective principale. După cum știți, acestea sunt stabilite la nivel european, deci obiectivele europene de a avea 70% rată de ocupare, pentru a reduce sărăcia, pentru a reduce numărul de tineri care părăsesc sistemul școlar. Aceste obiective sunt, depind de statele membre care și-au stabilit propriile lor obiective și la uh, sfârșitul lui februarie sau uh, începutul lui martie vom avea o evaluare statistică a poziției fiecărui stat membru în ceea ce privește aceste obiective. În comisie, diverse direcții generale sunt responsabile pentru monitorizarea și pentru aceste politici. Doamna Tyson spune că departamentul are dreptate când spune că departamentul său dezvoltă politici care duc la obiectivul de 70% ocupare. Așadar, este responsabilitatea departamentului care uh, implementează politicile să uh, redacteze uh, raportul anual. Secretariatul general, departamentul meu, este responsabil de coordonarea generală. Noi ne-am definit proprii indicatori și prin uh, raportul de sinteză al a tuturor rapoartelor de activitate comisia dumneavoastră va putea să vedea progresele înregistrate, să vadă progresele înregistrate. Este un principiu foarte important că ca responsabilitatea să stea pe umerii celor care au puterea de a implementa acțiunile. Și cred că am încercat să clarificăm unde trebuie să stea responsabilitatea și pe UE 2020 Uh, am reușit să vedem, să clarificăm de ce răspunde Comisia, de ce răspunde, uh, răspund statele membre și acest lucru a dus la schimbarea anumitor indicatori. Uh, peste 2 ani va fi posibil să demonstrăm dacă a fost o schimbare bună sau nu. Realitatea este că și în criza economică din ultimii ani, împreună, ca și Uniunea Europeană, nu am înregistrat progresul dorit cum, în domenii cum ar fi ocuparea sau procentul de PIB uh, dedicat uh, cercetării și dezvoltării. Însă uh, am progresat pe obiectivele de educație, numărul de persoane care părăsesc școala a scăzut și numărul de oameni cu învățământ terțiar a crescut. Așadar, imaginea este una complexă, dar o mare parte din motivul pentru care nu suntem mai apropiați de obiective uh, ține de criza economică și uh, consecințele sale. Mulțumesc pentru clarificare. În raport există un frumos capitol despre cât de mult ne-am apropiat sau cât de departe suntem încă de obiective, deci voi mai discuta cu dumneavoastră pe acest subiect. Raportul de sinteză este foarte important pentru noi, pentru că în colegiu comisarii au uh, transmis, au decis să transmită direcțiilor generale răspunderea politică pentru aceste, aceste subiecte. Deci, directorii generali sunt cei care au răspunderea și nu comisarii și acest document este unul foarte important, și anume transmiterea răspunderii. În raportul de sinteză nu uh, se menționează o rată, eroare, o rată globală de eroare pentru buget. În uh, raportul de sinteză operăm cu un fel de bucățele disparate de cunoștințe despre activitățile directorilor generali și uh, când citești raportul de sinteză e destul de greu să ai o privire de ansamblu ar fi bine, cred eu, ca raportul de sinteză să fie realmente o sinteză. Cred că nu numai uh, eu îmi doresc acest lucru, pentru că acest raport evaluează activitatea anuală și pentru mine a fost o surpriză foarte proastă să văd uh, în uh, ce măsură am s-au corectat anul acesta cifrele statelor membre cu privire la implementarea de fonduri. Uh, mi se pare bine că s-au făcut aceste corecturi, mi se pare foarte important și vreau să vă mulțumesc pentru că ați uh, prezentat deschis mecanismele. În anii dinainte, aceste mecanisme fie nu au fost aplicate, fie nu au fost um, arătate explicit. Și de aceea am fost destul de surprinsă, pentru că noi stăm aici cu toții și ne străduim să lucrăm, dar vedem că multe lucruri nu sunt spuse și sunt uh, cumva ascunse. Deci noi nu aflăm multe lucruri, cu toate acestea ar trebui să luăm decizii pe baza unor informații și, sincer, informațiile sunt importante, dar uh, ce am primit în anii dinainte a fost uh, o mică părticică din ce am primit anul acesta. Și deci uh, vreau să mă refer și la anii dinainte. A fost chiar trist, pentru că eu credeam că am săpat destul de adânc ca să aflăm toate informațiile, și, de fapt, a fost chiar așa și acum văd că Direcția Generală Extindere se ocupă de un fel de evaluări și de plăți ale proiectelor și apoi um, se uh, notează în raport altceva decât s-a întâmplat uh, la fața locului. Deci, practic, uh, ce este cu datele pe care le-am primit anul acesta? Mulțumesc pentru răspuns. Thank you. I think, uh... Mulțumesc. În primul rând, în ceea ce ați spus noastră, doamna președinte, am înțeles că sunte... vă place mai mult uh, cel mai recent uh, raport în care am inclus și informațiile pe care le doriți. Avem foarte multe informații și tocmai uh, Eh, cel mai greu este să alegem cele mai importante informații pe care să le transmitem, dar eh, dacă aveți senzația că vă lipsesc informații, atunci eh, vi le punem la dispoziție. Este însă o provocare pentru că statele membre nu prea oferă informații complete, alteori le oferă cu întârziere, deci este dificil să surprindem un moment în timp. Uh, e dificil să știm care este rata de eroare finală, cum se, corect, cum se fac corecțiile pe un program care se derulează pe mai bine de un an. Deci, uh, cred că vom tot avea această dezbatere pentru că măsurăm uh, lucruri diferite. Noi am spune în continuare că până la urmă contează protecția bugetului la finalul procesului și dacă lucrurile au fost făcute cum trebuie sau nu, decât să surprindem un instantaneu într-o anumită zi. Deci este o provocare să ne asigurăm că putem uh, transmite nu doar informații care sunt corecte, faptic, ci și informații care pot fi folosite pentru a compara lucruri similare. Tocmai de aceea avem o dezbatere aprinsă cu Curtea de Conturi de fiecare dată pentru a vedea cum uh, măsurăm nivelul de rată de eroare și care este nivelul care ar trebui să uh, ne provoace îngrijorări pentru că, așa cum tot explicăm în presă, o rată de eroare nu ar trebui să fie egalizată cu frauda. Și nici presa nu prea înțelege acest lucru. Mulțumesc. Nee. Um, kann aber Betrug sein. Dar, deci poate să fie fraudă, nu trebuie să fie fraudă. Deci cât de fiabile sunt cifrele de anul acesta? Um, we, as you know, we have our internet. După cum știți, avem și noi auditori interni, suntem și auditați de Curtea de Conturi și în ambele sisteme, cifrele pe care directorii generali le aprobă și prin care transmit asigurări uh, comisiei, uh, Uh, noi credem că sunt cifre fiabile astea, nu înseamnă că nu pot fi îmbunătățite, le îmbunătățim tot timpul și, uh, așa cum am spus, încercăm să explicăm contextul acestor cifre și cu ce ar trebui ele să fie comparate, dar suntem încrezători că cifrele sunt fiabile. Ați gut, dann bin auch. Bun, atunci uh, așa cred și eu. În chestionar ne-a ne, ne preocupat și subiectul tutunului. Uh, acordul privind tutunul, uh, povestea cu Philip Morris, ați spus că nu s-a luat încă o decizie. M-ar interesa care e procedura de luare a deciziilor în uh, comisie. Cum funcționează sau acordul de până acum, cum a fost evaluat, când primim și noi această evaluare. Am vrea să vorbim despre acest lucru, pentru că vrem și noi să ne spunem părerea despre acest acord referitor la tutun. Poate că nu avem o părere uh, fermă, dar am dorit să fim și noi implicați în luarea deciziilor și ne interesează cum se iau deciziile la comisie. Mulțumesc. Well, Madam Chairman, as we... Da, președinte, așa cum am răspuns la chestionar, nu s-a luat încă o decizie. Noua comisie nici nu și-a început mandatul de trei luni. Deci încă nu au ajuns să aibă o poziție asupra tuturor subiectelor uh, discutate. Ceea ce pot să spun este că atunci uh, Comisia va lua o decizie, vă vom informa. După cum știți, acordurile uh, curente cu diverse companii de tutun au fost negociate în scopul de a evita contrabanda și evitarea impozitelor și Ehm, tocmai de aceea au existat contribuții financiare care au ajuns înapoi la statele membre, vorbind de un procentaj de vreo 10%. Deci atunci când Colegiul Comisarilor va analiza situația și va decide dacă ar trebui să reînnoim sau să prelungim acordurile, vă vom informa. Dar deocamdată nu s-a luat încă nicio decizie. Da, Da, dar asta știam dinainte cum se iau deciziile, care ar putea să fie criteriile în funcție de care se măsoară diversi indicatori. Treaba cu contrabanda văd că n-a funcționat prea bine, dacă mă uit la ce scrie în acord. Ar fi important să ne spuneți în funcție de ce criterii se iau deciziile. Mulțumesc! Well, again, when we Uh, repet, atunci când uh, ne pregătim pentru luarea unei decizii la nivelul Comisiei, ne uităm la care sunt rezultatele acordurilor actuale și căutăm și părerea statelor membre. Vrem să știm dacă ele consideră că aceste acorduri sunt utile, pentru că sunt, uh, scopul lor este tocmai să ajute statele membre. Deci asta va face parte din evaluarea care va fi realizată înainte de luarea unei noi decizii și atunci când se va lua o decizie vă vom ține la curent și vă vom explica de ce Comisia a decis să extindă sau să nu extindă aceste acorduri, dar deocamdată decizia nu a fost luată încă. Also ich bin dann gespannt drauf. Aștept cu nerăbdare să aflu cum se va lua decizia, pentru că comisia noastră încearcă să vadă câteva documente legate de acest acord și suntem destul de la începutul acestei operațiuni. Am trimis comisiei o listă de documente pe care am dorit să le vedem. Știm că există aceste documente pentru că sunt menționate în alte documente, deci sunt documente care există, dar noi până acum nu le-am primit. Și am auzit că documentele nici nu ar fi prezente la comisie, nu ar exista la comisie, că trebuie cerute toate la industria tutunului. E posibil să avem uh, o problemă aici de uh, urmărirea dosarelor? Um, I'd have to check exactly what... Va trebui să verific, dar cred că deja am uh, pus la dispoziția publicului o grămadă din aceste documente. Deci dacă în continuare există o listă de documente pe care nu vi le-am pus la dispoziție, o să cercetez lucrurile, dar din câte știu, uh, o mare parte din aceste mm, documente au fost puse la dispoziția Comisiei și a publicului, deci uh, ar trebui să știu exact care sunt documentele la care credeți că nu ați avut acces. Vă trimitem lista dacă doriți. Sunt 10 pagini numai de titluri, dacă mi-amintesc eu bine. Deci pot să vă asigur că aceste documente nu sunt accesibile în niciun fel, nici uh, deschis, nici în cerc restrâns, în niciun fel nu sunt accesibile și ne-ar interesa să le obținem, mai ales dacă dumneavoastră nu le mai aveți. Bun, e un punct important pentru că Trebuie să putem evalua mai întâi uh, acordul existent până acum și abia apoi ne putem pronunța cu privire la prolungirea, la prelungirea acestui acord. E un punct foarte important și sperăm să avem susținerea dumneavoastră, pentru că dacă ne susțineți va fi foarte bine și foarte important pentru noi. Aș dori să mă mai refer la niște puncte, la OLAF și la mm, mecanismele de uh, clearing pentru de compensare de la Secretariatul General. E vorba de toate cazurile uh, de uh, fraudă în care au fost implicați funcționari europeni din serviciul Comisiei. Există un clearing house, cum spune Comisia, pentru aceste cazuri. Ne oferiți procesul verbal de la reuniunile acestui clearing house nu e nicio problemă cu ele, dar aș vrea să vă întreb dacă și Comitetul de Supraveghere primește aceste procese verbale. Și apoi spuneți um, că și memorandumul de înțelegere va fi accesibil, dar nu este accesibil. Am vrea să știm când îl putem primi și ar fi foarte bine dacă am primit și uh, memorandumul de înțelegere cu Comitetul Disciplinar pentru că noi credem că uh, sunt uh, situații de care trebuie și noi să ne ocupăm. Și mai am o întrebare legată. Bun, deci întrebarea cu procesul verbal, am uh, pus-o deja, aceasta era prima întrebare. Și a doua întrebare a mea, stați un pic că trebuie să mă uit în notițele mele foarte stufoase. Sunt trei persoane responsabile în Secretariatul General de tratarea caz cazurilor OLAF pentru transmiterea uh, informațiilor. În raportul de activitate se spune că sunt cinci persoane, în răspunsuri spuneți că sunt trei persoane. Câte persoane sunt? Și aș mai avea o întrebare, și anume când există echivalențe Uh, aceste persoane care se ocupă de aceste proceduri nu fac decât să forwardeze documente toată ziua? Cât de importantă este funcția lor atunci? La um, chestionarul doamnei Gheorgheva se vorbea de 36 de cazuri închise, aici la dumneavoastră menționați 100 de cazuri. Ce se întâmplă aceste trei persoane? Ce fac exact? Ce decizii au? Uh, Vă amestecați și dumneavoastră? pentru că știm că mecanismele de la clearinghouse sunt foarte concrete și aș vrea să știu atunci um, cum poate Olaf să mai uh, ancheteze independent dacă dumneavoastră le urmăriți fiecare pas, dacă ei trebuie să răspundă în fața Secretariatului General. Mi-ar plăcea să ne dați câteva explicații aici, în acest sens. Mulțumesc. Thank you very much. I'm happy. Mulțumesc foarte mult. Sigur, vă explic cu plăcere ce face această casă de compensare? În primul rând, nu discută cazuri și ce s-a întâmplat în cazurile respective. Olaful este o agenție independentă și comisia nu încearcă niciun fel să se amestece în treburile sale. Scopul casei de compensare este ca Comisia să primească informații despre cazuri care uh, uh, privesc uh, fie activitatea Comisiei, fie funcționarea Comisiei și s-ar putea să fie interesant pentru dumneavoastră să știți că inițial a fost uh, stabilit uh, atunci când am avut un caz despre care nu aveam absolut niciun fel de informație. Deci uh, este folosit pentru a semnala dificultăți dificultăți sistemice atunci când trebuie să ne analizăm propriile proceduri interne. Spre exemplu, dacă OLAF investigează un caz în care ar fi important ca uh, părțile Comisiei să știe că există discrepanțe în propriile noastre proceduri de control legate de achiziții sau orice altceva, este util ca acest lucru să fie semnalat într-un mod sistemic. Uh, fie că vorbim despre departamentul meu sau departamentul uh, de buget sau serviciul juridic, uh, oricare dintre noi trebuie să ia măsuri. Și uh, de aici să se tragă concluzii din slăbiciunile identificate de Olaf în cursul anchetelor lor. Evident, informațiile sunt confidențiale și de aceea sunt distribuite doar celor care trebuie să știe uh, Olaf ne informează despre o anchetă în derulare care vizează fie un uh, funcționar al Comisiei, fie o parte a bugetului de care răspunde direct uh, Comisia, atunci uh, informăm comisarul relevant și directorul general relevant pentru că aceștia s-ar putea să fie nevoiți să ia măsuri pentru a proteja bugetul. Deci, cred că este o funcție foarte importantă, dar uh, nu are nicio implicare în activitățile de anchetare ale OLAF. La departamentul meu avem trei oameni care lucrează full-time la asta, pentru că sunt foarte multe informații care trebuie diseminate în mod confidențial. Puteți consulta procesele verbale pentru a vedea și dumneavoastră, în conformitate cu acordul pe care îl avem cu Parlamentul, dar aceste procese verbale nu sunt publice, deci nu sunt puse la dispoziția Comitetului de Supraveghere și uh, Uh, nu vedem să existe vreun temei pentru a face acest lucru. În ceea ce privește personalul, avem trei angajați cu normă întreagă care lucrează la asta. Uh, numărul depinde în funcție de perioadă. Am spus de asemenea că ne-am ocupat de 100 de cazuri în ultimul an. Asta nu înseamnă că vorbim de 100 de cazuri separate. Cazurile pot reveni uh, Uh, deci vorbim de 100 de uh, apariții, 100 de uh, exemple, nu de 100 de cazuri distincte pe care le-am tratat, pentru că un caz poate să dureze 10 ani din momentul lansării anchetei până la finalizarea acesteia și până când trece prin procedurile juridice naționale și în sfârșit este clasat. Deci avem uh, multe cazuri pe care le uh, revizuim, dintre care unele se repetă. Mulțumesc. Vielen Dank. Vă mulțumesc. Mulți colegi doresc să intervină. Domnul Toirer, în primul rând. A, a plecat bine, atunci domnul De Jong. Dacă vă um, Mulțumesc, doamnă președinte. Și mulțumesc și secretariatului general pentru asistența suplimentară pe care mi-a oferit-o pentru procedura de descărcare. Am întrebări legate de transparență în principal. În răspunsurile scrise, și mă refer aici la răspunsurile legate de codul de conduită pentru comisari și pentru grupurile de experți și pentru registrul de transparență, deci Uh, de la întrebarea 13 încolo, cred că am avut un început bun, atât pentru Comisie cât și pentru Parlament. Am avut o declarație făcută de președintele Juncker în care a declarat că vrea să promoveze mai multă transparență la nivelul Comisiei și uh, că a adoptat măsuri în acest sens și acest lucru este salutar. Și la Parlament m-am bucurat că săptămâna asta am avut o primă întâlnire a biroului uh, a grupului de lucru al biroului uh, pentru transparență. Și asta înseamnă că vom lucra într-un uh, mod mai uh, simplu și mai rapid aici la nivel parlament. Dar cred că am primit niște răspunsuri în rezumat și destul de formale în răspunsurile scrise și aș vrea să aprofundăm un pic lucrurile. În primul rând, codul de conduită. Cred că preocuparea principală din întrebarea 12 este că ai o comisie etică ad hoc, care este independentă cu numele, dar în practică este uh, realizată, este compusă din oameni care lucrează în comisie. Și cred că este dificil să ai un organism cu adevărat independent atunci când în el sunt uh, funcționari din propria ta organizație. Poate am greșit un pic uh, M-ar bucura să-mi explicați mai bine, dar asta a fost informația pe care am primit-o noi. În al doilea rând, această comisie etică ad hoc se referă exclusiv la locurile de muncă uh, preluate de foștii comisari și la posibilele conflicte de interese. Dar întrebarea este ce se face cu potențialele plângeri legate de alte lucruri, de alte subiecte problema integrității comisarilor europeni, pentru că se spune clar că această comisie de etică nu se ocupă de asta, dar cine se ocupă de asta? Sau colegiul comisarilor uh, se ocupă de fapt de asta? Și o treia întrebare uh, legate de codul de conduită este dacă există vreo evaluare a întregului sistem, acum când președintele Juncker vrea să obțină mai multă transparență. Îmi imaginez că acest cod de conduită ar trebui să fie din nou revizuit, dar văd un răspuns foarte vag aici. În ceea ce privește grupurile de experți, întrebarea a fost care sunt schimbările exacte care au survenit Comisia a promis că va trimite informații detaliate către Parlamentul European. Această promisiune a fost făcută în cursul dezbaterii pentru bugetul pe 2015. Parlamentul vrea să impună o rezervă independentă pentru grupurile de experți, dar s-a făcut așa un mic schimb și condiția a fost ca Comisia să ne ofere informații de pline legate de grupurile de experți și de uh, membrii acestora. Și acest lucru este foarte important pentru că uh, am intrat într-o discuție legată de grupurile de experți în, pe trei uh, aspecte diferite. Uh, am făcut uh, niște studii uh, și vom avea o discuție pe marginea acestor uh, studii. În al doilea rând, mediatorul european face și el un studiu care va fi gata peste câteva luni și intergrupul pe care l-am menționat mai devreme se va concentra foarte mult pe asta și va face propriul studiu. Deci este important să avem transparență de plină aici S-ar putea să ne trezim cu o grămadă de documente, dar vrem să avem aceste documente și revizuirea regulilor privind uh, grupurile de experți trebuia să aibă loc anul acesta sau anul viitor, cel mai târziu, dar n-am auzit nimic. Și întrebarea mea este, lucrați la o revizuire a regulilor? Și ultima întrebare este legată de registrul de transparență. Mă bucură faptul că vom primi o propunere legată de un registru de transparență obligatoriu, dar există mii de definiții ale cuvintelor obligatoriu sau uh, și vreau să știu exact cum se va asigura Comisia că acesta va fi într-adevăr obligatoriu. Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește Comisia Etică ad hoc, dădeam din cap pentru că este independentă, nu este compusă din uh, funcționarea ai Comisiei. Avem trei membri, unul este fost membru al Parlamentului European, unul este fost director general al Comisiei, unul este fost membru al Curții de Conturi, deci nu lucrează pentru Comisie. Sunt independenți și fac acest lucru pro bono se ocupă doar de activitățile care vor fi uh, asumate de foștii comisari în conformitate cu codul de conduită. Uh, comisarii pot să-i consulte și în alte probleme de etică, dar acest lucru nu s-a întâmplat din câte știu eu. Deci uh, aveți dreptate să spuneți că ține doar de foștii comisari. Dacă ar apărea o plângere legată de comisarii care sunt în cursul mandatului, acest lucru va fi Uh, rezolvat de Colegiul Comisarilor. Uh, deci poate fi transmis către OLAF dacă este cazul sau rezolvat de Colegiul Comisarilor. Deci avem un sistem cuprinzător și nu există nicio nevoie de a revizui codul de conduită pentru comisar, pentru că toți uh, noi comisari au fost informați în ceea ce privește acest cod de conduită. La problema grupurilor de experți va trebui să expert, dar să verific, mă scuzați, dar aveam senzația că v-am transmis foarte multe informații. Știu că există informații diferite pe care credeam că le-am transmis către Parlament. O să vă dau câteva exemple legate de schimbările pe care le-am făcut. Spre exemplu, am venit cu linii directoare pentru evitarea conflictelor de interese și pentru definirea conflictelor de interese în grupurile de experți. Am uh, încercat să ne asigurăm că toți reprezentanții din grup își declară clar dacă reprezintă un interes sau dacă sunt în uh, capacitate personală și lucrează în nume personal. Și ca urmare a interacțiunilor intense cu grupurile din Parlament, am revizuit în mod considerabil procesul și, procesul și o să aflu unde se află această informație dacă nu v-a fost uh, transmisă. O să păstrăm legătura. În ceea ce privește registrul de transparență, Comisia a spus că va veni cu o propunere în acest an, cred, și în această propunere va trebui să definim ce înțelegem prin obligatoriu. Deci nu vreau să anticipez aici, dar uh, știu că mm, vicepreședintele uh, Timmermans intenționează să aibă niște discuții cu uh, Parlamentul. Deci o parte importantă a propunerii Comisiei va fi să definim acest termen obligatoriu și care este accesul primit de fiecare și asta va fi o parte importantă a propunerii comisiei. Deci nu o să anticipez foarte mult aici. Ja, Kollege de Jong, da werden noch Ideen. Domnule de Jong, cred că ar trebui să definiți mai bine ce înseamnă obligatoriu. Doamnă Dei, aș vrea să mai spun ceva. Am avut o mică discuție și cu vicepreședintele Timmermans cu privire la uh, Uh, acest obligatoriu. Dacă e obligatoriu, trebuie să participe și Parlamentul și atunci părerea mea ar fi că uh, noi avem mandate și comisarii au funcții. E o diferență între noi. Nu putem fi puși uh, la același nivel. Cred că ne așteaptă și aici o discuție foarte interesantă. Colegul Toirer acum. Da, doamnă colegă președintă, nu înțeleg de ce aveți ceva împotrivă ca deputații să fie puși din punct de vedere financiar pe același nivel cu comisarii. Dar uh, nu mă luați în nume de rău. Doamnă președinte, doamnă Dei, am două întrebări. Una se referă, de, uh, una se referă la întrebările din uh, chestionar se vorbește aici despre calendarul 2000. Uh, se vorbește despre o perioadă definită din 2013 uh, și la cifra angajaților care ar fi fost un pic peste 500 atunci, se vorbește și despre agenți contractuali. La audierea comisarilor am uh, mai aflat un lucru pe care l-am criticat și anume relația dintre vicepreședintele comisiei care trebuie să gestioneze uh, personalul și comisarul care are portofoliul specializat și am aflat că uh, se dorește consolidarea secretariatului general și, uh, pe de altă parte, vicepreședinții ne-au spus că nu au niciun fel de control asupra serviciilor din subordinea lor. Am înțeles că comisarii, uh, com, pentru comisarul de, specializate, de specialitate este o situație grea, deci ne-ați putea da mai multe detalii ce înseamnă acest lucru acum pentru Secretariatul General, cum uh, va evolua această situație și dacă, uh, ce, și dacă aveți anumite planuri în legătură cu aceste posturi și dacă doriți să reduceți posturi din comisie. Aceasta ar fi prima întrebare. Cea de-a doua întrebare se referă la Parlament. Eu am fost raportor la un raport din proprie inițiativă cu privire la bugetizarea bazată pe performanță și aș dori să vă întreb care e perspectiva dumneavoastră de la Secretariatul General al Comisiei asupra acestei bugetizări pe bază de performanță. Credeți că ar trebui introdusă? Și joacă Secretariatul General vreun rol în aceste proiecte și dacă da, care este acest rol? Vă rog să ne spuneți câteva lucruri din acest uh, punct de vedere. Doamna secretar general. Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Într-adevăr, domnul Teurer are dreptate când uh, spune că secretariatul general va avea un rol consolidat în noua organizare a comisiei, în special acordând susținere celor președintelui și celor șapte vicepreședinți care nu au direcții generale care le raportează direct. Vom angaja 80 de, va exista o uh, creștere de 80 de angajați. Aceste posturi vor proveni din faptul că pe lângă um, pe lângă reducerea de 1% din toate direcțiile generale, va exista o reducere de 1% suplimentară pentru a putea aloca posturi acolo unde este prioritar. Pe această bază am uh, crescut dimensiunea Digi Agri, Digi Acfin în, în timpul crizei. Va uh, avea loc așadar o reatribuire a priorităților rolul de bază al vicepreședinților va fi să dea rezultate bazate pe proiecte. Nu sunt responsabili pe domenii politice pentru întregul mandat, vor avea un rol coordonat și nu este corect să spunem că nu au acces la direcțiile generale specializate. Vor avea acces la toți angajații comisiei, însă acest lucru trebuie să se întâmple în mod organizat. Noi vom fi legătura în uh, Secretariatul General și vom ajuta um, transmiterea de informații către vicepreședinți. Însă colegii mei vor avea o viziune orizontală în legătură cu toate aceste politici. Plus, secretariatul Secretariatul General este responsabil pentru reprezentarea Comisiei în mod formal în exterior și în Parlamentul European. Din nou, pentru că Comisia și-a uh, început mandatul la mai, de, mai puțin de trei luni, anumite aspecte sunt încă în curs de finalizare, însă vicepreședinții au reuniuni periodice cu direcție generale vizate. Avem primul proiect uh, deja demarat, pachetul de investiții, um, care a fost demarat cu o strânsă colaborare între președinte și vicepreședinți. Este o schimbare în modul de lucru al comisiei, o nouă modalitate de lucru, însă sper că va uh, duce la politici mult mai integr- bine integrate care să permită adoptarea politicilor mai rapid pentru a-i elibera pe vicepreședinți de munca de zi cu zi, pentru ca aceștia să poată să coordoneze diversele politici pentru a uh, duce la un proiect, produs uh, final mai bun. Așadar, sperăm că vom putea să îi uh, uh, ajutăm mult mai bine pe cei cinci vicepreședinți. Noi facem parte din serviciile centrale ale Comisiei, conlucrăm cu bugetul și cu departamentele pentru buget și resurse umane. De asemenea, cu serviciul de audit intern și cu serviciul IT dezvoltăm împreună modalități de a implementa noua manieră de lucru a Comisiei. Dezvoltăm orientări pentru direcțiile generale în ceea ce privește rapoartele anuale, facem evaluări uh, între colegi a, uh, a activității diverselor direcții generale, dacă problemele sunt suficient de grave uh, ne exprimăm rezerve, însă conlucrăm cu colegii pentru a ne asigura că există un plan de acțiune și că dispare cauza rezervei respective. Poate să dureze câțiva ani de zile până când se elimină cauza problemei. De asemenea, același lucru în orientările pe care le dăm direcțiilor generale operaționale pentru a promova în mod concret uh, dezvoltarea unei culturi a managementului performant. Să le ajutăm să înțeleagă despre ce este vorba, care sunt principiile. Noi suntem responsabili direct doar de 20% din buget în cadrul Comisiei, deci lucrăm și cu statele membre la îmbunătățirea gestiunii financiare. Next the written list is the colleague Vaughan, bitte. Urmează domnul Vaughan, vă rog. Uh, thank you, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc și secretar, doamnei secretar general uh, pentru prezența sa. Aveam două întrebări, însă prima întrebare a fost pusă de domnul De Jong în legătură cu registrul transparenței și în special vreau să întreb ce se întâmplă cu acordul interinstituțional în acest sens știți care va fi opinia Consiliului, pentru că, bineînțeles, trebuie să uh, convingem și Consiliul că registrul este o idee bună. A doua întrebare era legată de Olaf. Cei care au fost în această sală au observat că există o tensiune între Olaf și Consiliul de Supraveghere. Înțeleg că nu doriți să vă implicați în felul cum lucrează aceste două organisme, în special OLAF, pentru că uh, aceștia își respectă independența, însă aveți o opinie a rolului, a relației între cele două organizații și dacă există o, un conflict între cele două organizații, OLAF și Comitetul de Supraveghere, dacă cumva acest lucru periclitează relația de muncă dintre ele și dacă există un asemenea impact tangibil în momentul de față. Vă mulțumesc. Pe prima întrebare nu pot să spun ceva foarte concret, dar noi am fost încurajați de faptul că recent Consiliul a început să discut, discute în legătură cu Registrul Transparenței, ceea ce sperăm că este um, un semnal că se vor implica. În mod tradițional, Consiliul este de părere că structurile Consiliului nu pot să fie supuse lobby-ului, deci că nu le privește foarte mult acest registru. Însă, după presiunile din partea Parlamentului și al, com- al Comisiei, există o schimbare în această perspectivă. Comisia își dorește să aibă un acord interinstituțional avem acum un acord între Comisie și Parlament, Să ne-am dorit, bineînțeles, ca și Consiliul să participe. Văd uh, câteva semne de speranță din partea Consiliului. În ceea ce privește relația între OLAF și Comitetul de Supraveghere, nu cred că este responsabilitatea Comisiei Uh, Comitetul de supraveghere are obiectivul de a garanta independența OLAF și noi, după cum s-a menționat, respectăm independența OLAF, nu ne implicăm uh, și datorită existenței Comitetului de supraveghere. Deci nu văd uh, care ar putea să fie responsabilitatea Comisiei sau ce aș putea să vă spun în acest sens. Colegii Pirinski, Urmează domnul Pirinski, vă rog. Thank you, Madam Chair. <clears throat> Madam Secretary. Mulțumesc, doamne secretar general. Am Aveam câteva întrebări care au fost adresate deja, Europa, strategia Europa 2020 și lucruri pe care le ați menționat uh, legate de cifrele care reflectă rata de eroare uh, spre deosebire de fraudă. La primul punct ați spus în răspunsurile transmite în scris că responsabilitatea trebuie acordată statelor membre sau uh, portofoliilor din comisie care sunt în realitate responsabile pentru implementare. Însă, nu considerați, și este o întrebare pe care vă pun știind că aveți o experiență foarte bogată în legătură cu felul în care funcționează comisia, în care a funcționat comisia și evoluția Uniunii, nu considerați că concluzia de la sfârșitul raportul comisiei din martie anul trecut, și anume că timp de zeci de ani Uniunea a câștigat uh, percepția că este un fel de mecanism de convergență. În, în ultimii ani, de fapt, uh, au apărut dubii dacă această convergență mai funcționează. În mod clar, în momentul de față, ne confruntăm cu uh, apariția unor fisuri majore în interiorul Uniunii. Dumneavoastră, în răspunsurile scruse, a, scrise, ați spus că Secretariatul General asigură coordonarea și ghidarea. Nu cumva ar trebui să fiți puțin mai ambițioși în ceea ce privește asigurarea coerenței uh, efortului general um, Europa 2020 pentru a evalua unde ne aflăm și cum ar trebui să acționăm în următorii 5 ani, ținând cont de toate comentariile și comentariile și propunerile din urma consultării publice în legătură cu comunicarea comisiei. Pe a doua temă, există uneori o diferență greu de găsit în ceea ce privește neregulile care nu țin de fraudă și neregulile care țin de fraudă. Și uneori este dificil să facem diferența între ele. Ne interesează aici cum putem să protejăm cel mai bine interesele financiare ale Uniunii. Eu consider că putem să protejăm aceste interese asigurând utilizarea optimă a resurselor financiare. Eu mă tem personal că dacă punem accentul doar pe partea de fraudă, cu toate că, bineînțeles, trebuie să acordăm toată atenția fraudei și trebuie să condamnăm și să urmărim și să pedepsim frauda, acest lucru nu ar trebui să ne facă să trecem cu vederea neregulile care nu sunt de natură frauduloasă și în legătură cu care poate Comisia ar trebui să acționeze mai hotărât. Mulțumim, doamnă secretar general, și aștept cu mare interes răspunsurile dumneavoastră. Vă mulțumesc. Împărtășesc opinia dumneavoastră că unul dintre factorii care au dus la construcția Uniunii Europene a fost uh, mecanismul de convergență și că acest lucru nu a mai fost valabil în timpul crizei. Ce putem însă face? Și cu tot respectul pe care l-am pentru comisie, nu cred că noi la comisie singuri putem să schimbăm lucrurile. Atunci când spun că suntem responsabili cu coordonare, cu ghidare, și stabilirea principiilor, noi putem să facem propuneri, însă rezultatele depind de acceptarea propunerii și de implementarea ei. Aici, domeni, acestea sunt domenii unde statele membre au opinii foarte solide. Noi am stabilit obiective comunitare pentru UE 2020, însă statele membre și-au stabilit obiective Uh, naționale. Unele sunt mai ambițioase, altele mai realiste. Așadar, cred că în perioada post-criză, pe care sper că ne îndreptăm, este timpul ca Comisia și Uniunea Europeană să examineze programul Europa 2000, UE 2020, să vadă dacă obiectivele într-adevăr reprezintă societatea în care dorim să trăim în viitor și dacă există discrepanțe, cum putem să ne uh, intensificăm eforturile. Noi am încercat în spiritul managementului performant să legăm aceste obiective. De aceea, noile fonduri structurale, obiectivele UE 2020, sunt integrate pentru a vedea unde statele membre vor uh, urmări eficiența energetică, obiectivele de cercetare, cercetare și așa mai departe. Cred că atunci când Comisia va face noua evaluare a strategiilor sale și modalitatea de adaptare, trebuie să ne gândim în special la, pe termen lung. Pentru că acum considerăm că în mare parte măsurile pe termen scurt ale statelor membre sunt mult mai uh, pregnante, însă acest lucru dăunează term- măsurilor pe termen lung. Ați văzut că bugetele au scăzut pe edu- la educație și la cercetare. Acest lucru trebuie să se remedieze. Uniunea Europeană trebuie să se întoarcă la acel, să fie acel mecanism de convergență despre care ați vorbit și să vedem cum putem să folosim cel mai bine instrumentele pe care le avem la dispoziție. O parte din răspuns este uh, unirea tuturor mijloacelor și a instrumentelor. La trei săptămâni după prezentarea pachetului de investiții, Comisia a spus că trebuie să trebuie să crească nivelul de investiții și să crească încrederea în investiții, în special în sectorul privat. Acestea sunt modalități de a încerca să legăm instrumentele și politicile de obiective, așadar putem să discutăm despre mult mai multe lucruri, dar este o responsabilitate comună. Noi putem să venim cu ideile, cu instrumentele, dar în final fiecare stat membru trebuie să își asume instrumentele și să le implementeze. Sunt de acord că trebuie să facem diferența între nereguli și fraudă. Este foarte important nu cred că putem să lăsăm garda jos în ceea ce privește frauda, dar trebuie să fim precauți în, și în tratarea neregulilor nefrauduloase. Comisia, într-o serie de documente, a um, examinat problema controlului. Trebuie să existe controle, însă nu în, la nivelul în care se, acestea stau în calea implementării programelor. Bineînțeles, suntem foarte stricți în ceea ce privește frauda, și asta am înțeles din, și din întrebarea dumneavoastră, însă este vorba de găsirea unui echilibru. Trebuie să permit, se pot face foarte multe erori cu bună credință. Așadar, noi încercăm să simplificăm regulile, pentru că acestea pot fi foarte complexe. Am fost dezamăgiți că am făcut un uh, mare efort de a simplifica cadrul financiar multianual, însă rezultatul negocierilor a fost mult mai complex decât propunerea noastră inițială. Așadar, continuăm să încercăm să simplificăm lucrurile, continuăm să corectăm erorile care nu sunt uh, frauduloase, Însă trebuie să uh, avem în vedere și costul acestor controle și impactul pe care aceste controle le pot avea, uh, pentru că în final poate pierdem din vedere obiectivul final al programului dacă punem accentul prea mult pe controle. Într-adevăr, și comisia noastră întotdeauna vă susține pentru că este o problemă importantă și pentru noi, nu este un lucru foarte simplu să uh, găsești un echilibru. Are cuvântul acum domnul Ant. Dar aș dori să revin și la acest clearing house, la oficiul de compensare. Ați menționat o serie de cazuri care au trecut pe la Olaf. Olaf a identificat poate o, un, o deficiență structurală și a transmis cazul către oficiul de compensare pentru ca Comisia să rezolve aceste probleme și să își îmbunătățească practicile. Înțeleg că într-o asemenea de situație trebuie să existe o anumită confidențialitate. Există și echilibrul natural între confidențialitate și transparență. Aceasta este natura întrebării mele. Ce, ce se poate face pentru ca aceste uh, probleme să devină cât mai transparente posibil? În momentul de față știu că există o sală securizată, doar anumite persoane au acces acolo și la documente. Se pot, de exemplu, șterge informații din documente pentru ca uh, să se vadă principiul general din partea publicului, fără a divulga informații confidențiale. Se, poate, se pot publica documentele după o durată de timp care să permită încheierea anchetei Olaf. Înțeleg, după cum spuneam, problema dumneavoastră, însă cred că am auzit doar o parte mm, a acțiunii, am auzit doar despre partea confidențialității, însă nu am auzit nimic pe partea transparenței și informării publicului. Există și principiul prezumției de nevinovăție și până când un caz nu este închis de o instanță, trebuie să protejăm prezumția de, de nevinovăție. Așadar, nu este vorba doar de ștergerea anumitor informații, este vorba de protecția datelor, dreptul la viața privată și protecția dreptului la nevinovăție. Olaf publică periodic rapoarte legate de cazuri care pot să vă dea informații în ceea ce privește cazurile investigate și organul intern disciplinar al comisiei, în cazul în care este vorba de un funcționar al comisiei, publică asemenea informații în mod periodic. Așadar, cred că informații sunt disponibile în domeniul public, înțelegem necesitatea de transparență, însă ar fi dificil să mergem mai departe fără să cădem în capcana um, încălcării principiului nevinovăției sau a protecției datelor. Publicarea după un anumit timp, vă, trebuie să vă spun că durata ar fi foarte uh, mare de la deschiderea unui caz până la încheierea sa pot, pot să dureze câțiva ani. Sistemele judiciare naționale sunt uh, destul de lente. Bineînțeles că putem să examinăm situația, să vedem dacă putem acționa într-un alt fel, însă cred că este foarte important să protejăm dreptul la prezumția de nevinovăție și la protecția datelor și a vieții private. Este colegii Urmează domnul Stas, vă rog. Eh, de Mulțumesc foarte mult, doamnă Dei, pentru răspunsurile pe care ni le-ați transmis. Ne-ați dat și răspunsuri eh, în scris și răspunsuri de la uh, Uh, colaboratorii dumneavoastră. Eu aș avea o întrebare legată de Olaf. Înțeleg că Comisia nu poate să se amestece în anchetele Olaf, sigur, dar pe de altă parte Comisia, ca și Parlamentul, trebuie să superviseze bunul mers al lucrurilor la Olaf și uh, apoi și raportarea trebuie să se facă în mod adecvat. Așadar, se raportează numărul de cazuri deschise, activitățile, performanța serviciilor și trebuie să fim informați să vedem că totul a fost făcut așa cum trebuie. Din ce în ce mai multe persoane, din ce în ce mai mulți colegi, uh, dar nu și cei din Comitetul de Supraveghere, se pare, încep să aibă dubii cu privire la modul în care uh, OLAF tratează statisticile cu privire la eficiență. Mă întreb dacă există un raport specific pe această temă? Se dorește o aliniere a procedurilor la OLAF, o sistematizare a modului în care dosarele sunt deschise și apoi închise. Sigur că uh, sunt dosare deschise, altele închise, dar cel mai important este că trebuie combătută frauda și trebuie să știm câte cazuri au fost rezolvate. Și, de asemenea, știm că Olaf a uh, lăsat deoparte unele cazuri mult timp. Deci au fost deschise, apoi închise, dar durata de investigație a fost foarte lungă, mai ales proporțional cu uh, informațiile existente. Ni s-a spus de asemenea că titlurile cazurilor de la OLAF sunt uneori modificate și că nu se poate întotdeauna să-ți dai seama din titlul unui caz care este problema și astfel uh, transparența scade foarte mult, e mai greu să se monitorizeze activitatea. Deci există o gamă întreagă de întrebări aici uh, care se transmit, care circulă în domeniul public și știu că cei de la Olaf uh, scriu un raport. Ce vreau eu să vă întreb este dacă sunteți la curent cu practicile actuale, dacă vă faceți griji cu privire la ce se întâmplă și dacă da, ce resurse aveți uh, la dispoziție pentru a interveni și când spun dumneavoastră, mă refer la comisie în totalitatea Asta. Ce resurse au la dispoziție uh, serviciile comisiei pentru a se asigura că toate aceste probleme sunt clarificate. Mă îngrijorează mai ales statisticile. Nu vă temeți cumva că nu sunt transparente? Noi am dorit să fie și transparente și disponibile. Mulțumesc! Cred că este foarte important. Cred că să înțelegem cum funcționează OLAF. Administrativ face parte din comisie, dar uh, activitatea de investigație a OLAF este complet independentă. Noi nu îi întrebăm cum își deschid cazurile, cât durează. Din punctul meu de vedere, asta ar însemna că ne amestecăm în competențele lor de investigație. De aceea și avem un comitet de supervizare care dorește să se asigure că independența OLAF este protejată. Dacă sunt întrebări legate de modul în care Olaf își îndeplinește funcțiile, sunt și alte organisme care, uh, cărora vă puteți adresa, dar Comisia nu se implică în modul în care Olaf își gestionează munca. Nu putem face așa ceva și cred că am fi criticați dacă am face-o. Nu ne implicăm, ei fac parte din comisie din perspectiva administrativă, ca să li se aplice statutul personalului și așa mai departe, dar modul în care își desfășoară ei activitățile de investigație nu e treaba noastră. Eu sunt următoarea pe lista de vorbitori, de aceea am să-și iau cuvântul acum Înțeleg ce ați spus adinauri, dar uh, nu cred că e... Aș pune aceeași întrebare, dar nu cred că e util, pentru că, într-adevăr, nu cred că trebuie să vă amestecați în modul în care își face Olaf treaba. Dar uh, cred că trebuie să vă amestecați uh, dacă o instituție europeană este prost informată dacă comisia nu dorește să uh, investigheze ce se întâmplă cu drepturile funcționarilor uh, și cu drepturile bănești, eu nu știu ce se va întâmpla. Nu mi se pare bine. Primim informații, se spune că Olaf își induce în eroare părțile interesate în ceea ce privește declarația uh, selecțiilor. Îmi pare rău pentru engleza mea, spune doamna președinte. Uh, Uh, ceea ce se primește la OLAF nu este imediat înregistrat ca uh, dosar. Poate să dureze luni până când se înregistrează un caz și până când el intră în sistem. Abia după înregistrarea uh, cazului începe să curgă termenul de 60 de zile. De aceea, o informație rămâne 5-6 luni uh, pe un birou, într-un sertar și abia apoi se registrează și publicul uh, este lăsat să creadă că s-a respectat termenul de 60 de zile prevăzut de regulament. În prima parte a lui 2014, peste 350 de cazuri au fost lăsate să aștepte mai multe luni, fără număr de înregistrare și fără uh, să se atribuie unui uh, anchetator. Știți, deci dacă trebuie să facem ordine aici, haideți să facem. Uh, dar atunci uh, se va produce un cutremur și dacă vreți să evitați acest lucru, comisia trebuie să intervină, trebuie să faceți ceva, nu se mai poate așa. Este mult mai mult în joc aici decât eficiența luptei antifraudă. Și sunt îngrijorată de faptul că toți se spală pe mâini și uh, ne trimite la unii la alții. Fiecare spune că nu-i treaba lui, dar cui treabă este? Comitetul de supervizare încearcă să uh, să acționeze, dar amână de la o lună la alta, de la o lună la alta și nu ne transmite statisticile. Cine are acces la statistici? Pentru că oamenii vin apoi la noi și ne spun așa nu se mai poate. Și acum se uh, intenționează ca în acest comitet de supraveghere să fie persoane anumite, introduse anumite persoane ca funcționari. Uh, nu știu, poate că statele membre vor să folosească acest comitet de supraveghere și vor să introducă acolo anumite persoane pe care să le controleze. De ce nu face Comisia nimic? Noi ce să facem? Dacă Comisia nu acționează, vom acționa noi și eu aș dori ca aceste lucruri să fie luate foarte în serios. Noi punem întrebări, vrem să primim și răspunsuri la aceste întrebări și uh, Uh, ne interesează lupta antifraudă în totalitate și nu putem să acceptăm că niște statistici pe care noi ne bazăm uh, nu ne sunt prezentate sau ne sunt prezentate în mod uh, fals. Am avut mai multe discuții cu directorul general la comisia noastră și nu pot decât să spun că comisia are dreptul să activeze în aceste cazuri. De ce nu o face? Because the Commission is not responsible pentru că Comisia nu este răspunzătoare pentru uh, modul în care funcționează OLAF, așa cum este răspunzător directorul general. Am încercat să explic deja că uh, Comisia are un rol administrativ în ceea ce privește găzduirea OLAF-ului ca parte a structurii sale, dar Comisia nu este răspunzătoare pentru modul în care OLAF își desfășoară activitățile. Uh, directorul general vine aici în mod regulat, uh, poate să vă dea raportul, puteți să-i solicitați îmbunătățiri și așa mai departe, dar comisia nu are autoritatea să fie implicată în modul în care OLAF își desfășoară activitățile. Așa e, sunt stabilite lucrurile în mod juridic. Nu avem voie să intervenim în modul în care OLAF își desfășoară activitățile și anchetele. Îmi pare rău, dar uh, nu pe noi, trebuie, nu nouă trebuie să ne transmiteți îngrijorările dumneavoastră, trebuie să vorbiți fie cu Comitetul de Supraveghere, fie cu Directorul General. Sunt intende, colegi. Uh, colegul Stas v-a întrebat și el, atunci sunt cunoscute aceste povești? I've heard what you said here today, but am auzit ce ați spus astăzi aici, dar din moment ce noi nu suntem răspunzători pentru asta, nu primim solicitările de informații pentru că nu nouă ni se adresează. Lucrurile trebuie rezolvate direct cu Olaf, nu cu Comisia. Next of the list is the... Urmează acum colegul Zeller. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să revin la strategia UE 2020 și atingerea obiectivelor. În uh, cea mai mare parte a vieții mele am uh, trăit într-un oraș, am lucrat într-un oraș unde planificarea era uh, esența negocierilor politici, se făceau planuri, se vorbea despre cum trebuie îndeplinite planurile. Oare nu mai există astfel de... Acest stat, nu mai există acest oraș, nu mai există, de fapt, nu mai este separat cum era odată, dar mi se pare pe de altă parte, că uh, și acum avem planuri, avem planuri mari pe 10 ani, nu mai este chiar ca înainte, ca în economia planificată, dar planurile acestea ar trebui îndeplinite și se pune întrebarea cum verificăm că sunt îndeplinite obiectivele. Um, nu vreau să ne blamăm ca în 2009, când am început munca în uh, Parlament, și uh, ne-am trezit că uh, strategia de la Lisabona nu uh, a avut succes și a fost dată uitării pur și simplu, nu ne-am atins obiectivele, istoria lumii a luat o în altă direcție pur și simplu, sorry, so what, facem altă strategie. De cinci ani suntem în cadrul acestei noi strategii. Au trecut cinci ani și cred că e momentul să reflectăm, să vedem unde ne aflăm. Și nu ar trebui să facem uh, greșeala de a pasa răspunderea de la unii la alții, să spunem că sunt obiectivele statelor membre, ba că sunt ale Uniunii Europene, Ba nu, statele membre și instituțiile europene împreună formează Uniunea Europeană și statele membre au stabilit aceste obiective, sunt obiective europene și este misiunea noastră a Comisiei, dar și a Parlamentului să ne asigurăm că aceste obiective sunt îndeplinite. De altfel ne pierdem credibilitatea. Iar uh, noua comisie, ca și Parlamentul, uh, vor lucra acum încă 5 ani, de fapt 4 ani și jumătate până în 2019 și apoi se va verifica dacă această strategie a avut sau nu a avut succes. Eu cred că uh, e un proiect minunat și uh, cred că Uniunea Europeană are datoria de a-l duce la bun sfârșit și e important să analizăm ce obiective au fost atinse, în ce măsură, uh, și să avem criterii clare, să vedem de asemenea și ce obiective nu pot fi atinse ca să schimbăm direcția. Eu cred că ar trebui uh, și să încercăm să popularizăm mai mult această strategie. Discut cu colegii din parlamentele naționale și din, chiar și din parlamentele regionale și ei au propriile lor obiective, dar uh, UE 2020 mi se pare uh, un cadru foarte important, dar Uh, e bine să știm că nu e de la sine înțeles uh, că vor fi atinse aceste obiective. Se face politică și pe alte niveluri decât uh, la nivelurile la care ne închipuim noi și să nu trebuie să uităm că Uniunea Europeană nu poate fi dusă la bun sfârșit decât ca proiect comun. De aceea, 2015-2016 mi se pare o perioadă foarte importantă, pentru că și la implementarea noilor programe trebuie să fim foarte atenți Iarăși suntem într-o fază de amânare, se negociază programele operaționale, se iau decizii uh, de politici structurale și cred că ar trebui să uh, fim atenți că timpul ne presează, 5 ani pot să treacă foarte rapid și trebuie să fim pregătiți de pe acum să ne stabilim obiective realiste și să uh, aducem progres pentru întreaga Uniune Europeană. Nu doar să stăm să spunem, a, da, a fost o idee bună, dar n-am reușit, asta e, trecem la următoarea. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Uh, Înțeleg foarte bine care este raționamentul din spatele întrebării. Cred că uh, Trebuie să fim uh, foarte atenți uh, atunci când uh, avem prea multe obiective pe care nu le putem îndeplini. Și, cum se spune, ce este cuantificabil se și realizează. Deci ar fi util să fim atenți la alegerea țintelor, la, la alegerea obiectivelor. Obiectivele sunt utile și pentru a atrage atenția și parțial pentru Europa 2020 acest program a avut succes. Țările au devenit conștiente de faptul că nu investesc suficient în cercetare. Am menționat de mai multe ori obiectivele privind abandonul școlar, pentru că multe state membre au activat mai multe politici pentru a încerca să reducă cazurile de abandon școlar, tocmai datorită acestor uh, obiective. Deci cred că în ceea ce privește conștientizarea și uh, stabilirea unei direcții, strategia a fost utilă și una din schimbările mm, în urma tratatului de la Lisabona um, a fost că ne-am înnecat practic în prea multe obiective care nu au fost uh, prioritizate și nu au fost atinse. Deci cred că este important să stabilim niște ținte tocmai pentru a încerca să ne mobilizăm să le și atingem, dar cred că statele membre uh, respective, pentru că nu au disponibilitatea de a stabili aceste uh, obiective ca fiind uh, obligatorii, aici avem o problemă și încercăm să facem legătura între obiective și mijloacele de realizare. Iar uh, fondurile europene uh, sunt uh, extrem de importante și au un efect catalizator, dar vorbim de o sumă foarte mică, vorbim de 1% din PIB, deci nu putem transforma UE doar cu aceste fonduri. Dar trebuie, prin aceste legături pe care încercăm să le facem, încercăm să oferim niște mijloace pentru atingerea acestor obiective și asta putem face noi la nivel european, dar până la urmă pârghiile sunt la nivel național. Statele membre sunt cele care sunt răspunzătoare pentru implementare, pentru o bună parte din implementare și acest lucru nu se va schimba. Iar la nivel UE putem face foarte multe pentru a ajuta statele membre să meargă într-o direcție diferită și pentru a le oferi Uh, sprijin uh, atât politic cât și financiar pentru a merge în această direcție. Dar este un proces de durată uh, care trebuie să fie monitorizat an de an. Sunt de acord că strategia nu este atât de bine cunoscută pe cât ne-ar fi plăcut. Încercăm să ne consolidăm personalul uh, și reprezentanții din diversele state membre pentru a lua legătura cu societatea civilă și cu parlamentele naționale pentru a-i convinge pe ei să se intereseze mai mult. Este un proces mai lent decât ne-ar plăcea, dar vedem uh, că an după an se implică mai multă lume și există mai multă înțelegere și societatea civilă uh, vrea să ne ajute din ce în ce mai mult pentru a monitoriza aceste ținte. Nu e un răspuns perfect, dar vreau să vă explic cam cum stau lucrurile din punctul nostru de vedere. Mulțumesc! Da, vielen Dank. Mulțumesc mult! Iarăși m-am înscris pe lista vorbitorilor, mă scuzați. Colegul uh, De Jong s-a referit la codul de conduită pentru comisari, la Comisia de Etică. A existat în 2013 un caz, chiar la Comitetul de Etică, nu la Comitetul Ad Hoc, și uh, se referea la o situație care a început în 2009. Și aveți acest document în față, iată-l. Uitați în ce formă este. Un lucru e clar, este vorba de o încălcare a codului de conduită de către un fost comisar care a, uh, a apărut abia, după, abia la ani de zile după ce se întâmplase, în urma unei informări anonime. Aș vrea să știu dacă acest caz a avut consecințe și uh, cum de suntem cu toții atât de siguri că codul de conduită este respectat și că toate aceste frumoase condiții pe care le-am stabilit noi de-a lungul anilor uh, sunt uh, respectate și că au uh, consecințe și efecte? Cum de suntem atât de siguri că un astfel de caz nu se va mai repeta? Este sigur un worst case care nu ar trebui să se întâmple. Sau cum priviți dumneavoastră acest caz? Mulțumesc pentru răspuns. Um, well, on this specific... În ceea ce privește acest caz specific, cred că arată tocmai că acest cod funcționează, pentru că atunci când a sosit informația la comisie, a existat o procedură de urmărire, dar nu pot intra în detalii din motive evidente. Cred că codul se aplică unui număr mic de oameni care sunt perfect conștienți de răspunderile lor și ceea ce pot să spun despre comisia care și-a terminat mandatul, având în vedere numărul de notificări pe care le primim, este că toți sunt uh, extrem de conștienți de responsabilitățile pe care le au pentru a se asigura că după mandatul lor fiecare um, acțiune pe care o întreprind este compatibilă cu noul cod. Și s-au făcut mari eforturi pentru noua comisie să se conștientizeze noi comisari de responsabilitățile pe care le au și de conduita respectivă. Și cred că tot ce se poate face, se face și susțin că Comisia are un sistem funcțional și care este mult mai stringent uh, decât alte sisteme existente în guvernele naționale pentru foști miniștri, spre exemplu. Deci cred că noi avem un cod foarte dur care este aplicat și faptul că um, acest caz a fost preluat și tratat în sistem este tocmai un exemplu al uh, bunei funcționări a acestui sistem. Mulțumesc. Dacă pot să întreb din nou, ce consecințe a avut acest caz? Uh, a fost uh, vorba de o autorizare retroactivă, dacă înțeleg eu bine, sau cum? Ce s-a întâmplat exact? Yes, you have understood it correct. Da, ați înțeles foarte bine. Colegii Novakov, bine. Domnul, Novak. Domnul Novak. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi pare rău că stau cu spatele la dumneavoastră, dar numai așa pot să vorbesc uh, la microfon. Știm cu toții că mm, Comisia are niște programe de cheltuieli uh, pentru echipe, pentru servicii de consultanță, pentru asistență tehnică, inclusiv activitatea OLAF. Percentage of the investment action Știm care este procentajul uh, fondurilor care ajunge la beneficiari, care este procentajul pentru gestionarea acestor fonduri, este sub sau peste 10%? Cu alte cuvinte, dintr-un euro investit, cât ajunge la beneficiar și cât este absorbit de sistem? Mulțumesc. Um, it Obviously, I can give a general answer. Evident, pot să vă dau un răspuns general, pentru că depinde de la caz la caz. Un, uh, deci o parte din sprijinul acordat fondurile, uh, fondurilor este, poate fi numit 100% consultanță pentru proiectare, gestionare și așa mai departe. Dar ca regulă generală, procentajul pentru asistență tehnică ajunge pe undeva la 6%, deci sub 10%, dar este un răspuns foarte general. Ich habe noch eine Frage zum Eu mai am o întrebare legată de track and trace. În 2013 a existat un document de la Digi Sanco în legătură cu directiva produselor din tutun. O firmă portugheză fusese, care fusese condusă de un fost comisar spaniol și e vorba de această chestiune track and trace. Cum se poate integra un astfel de sistem uh, pentru produsele de tutun până la pachet, nu până la box? Cum pot, pot ele urmărite? Și în ceea ce privește uh, condițiile din, această, din acest document, se spunea că um, uh, o persoană care primește o funcție cu responsabilitate nu trebuie să fi lucrat în domeniul industriei tutunului în ultimii 5 ani. Și firma aceea, firma de consultanță, uh, făcea parte dintr-un grup, SPS, care fusese uh, întemeiat de un fost uh, acționar la SIGPA, un mare concern american, și deci uh, nu a fost respectată această perioadă de 5 ani de cooling off, pentru că era vorba de decembrie 2012 și o poveste care pe mine mă pune pe gânduri. Trebuie să fim foarte atenți la track and trace, pentru că uh, nu trebuie să uităm că lupta de lobby se desfășoară în culise și uh, e foarte important Uh, la toate produsele să fim foarte atenți, cosmetice, medicamente, peste tot e vorba de subiecte foarte sensibile și această chestiune legată de subcontractare, sub, subcontracte care nu erau prevăzute în condițiile inițiale, în contracte, toate acestea ne fac foarte suspicioși. Aș vrea să știu uh, care este părerea dumneavoastră despre acordarea acestor contracte și vă mulțumesc pentru răspuns. Uh, Madam Chairman, I have to confess, you seem to... Doamna președinte, mărturisesc că pare să știți mult mai multe despre asta decât mine. Deci, dacă aveți o întrebare specifică, pot să o transmit către colegi și să vă dau un răspuns în scris. Dar nu m-aș aventura să vă răspund, pentru că nu știu mai mult decât răspunsurile care v-au fost date în scris. Dar dacă aveți solicitări pentru mai multe detalii, vă rog să-mi spuneți și uh, pot să revin cu niște răspunsuri în scris. Da. Eu mi-am notat cinci întrebări, vi le transmit cu plăcere împreună cu celelalte întrebări. Eu nu fac parte din niciun grup de lobby, însă um, sunt foarte atentă și îmi fac griji uh, în legătură cu tot ce s-a întâmplat cu acordarea acestor contracte, cu toate speculațiile care s-au făcut. De aceea, uh, cred că e important să fim foarte atenți, să încercăm să Uh, obținem o transparență cât mai mare. Nu pot să stau cu mâinile în sân și urmăresc fiecare cuvânt cu mare atenție. Mai am o întrebare legată de uh, MCV pentru România și Bulgaria. Speram ca și alții să se intereseze de acest subiect uh, din membrii comisiei noastre, dar văd că m-au lăsat pe mine scrie aici că patru membri, patru funcționari sunt responsabili. Am fost uimită să văd că sunt atât de puține persoane, pentru că și Olaf, de, la, de Olaf se ocupă trei persoane, de acest dosar important se ocupă patru persoane, e poate cam puțin. Aș fi vrut să știu cum va continua eu citesc cu mare atenție rapoartele de progres pentru România și uh, uh, Bulgaria. Știu că sunt încercări ca aceste țări să iasă din mecanism. Eu sunt destul de critică la acest subiect și critică față de progresele făcute, de aceea mi-ar plăcea să mai luați poziție încă o dată și să ne spuneți cum putem fi, uh, cum putem fi liniștiți și să știm că banii noștri sunt protejați. Pentru că în România și în Bulgaria sunt mari, mari uh, probleme cu uh, fondurile. În, și în Bulgaria și în România au fost foarte multe nereguli la fondurile agricole. În Bulgaria a fost un pic mai bine, dar toți sunt departe de ce ne-am dori și mă interesează uh, un punct foarte important uh, în legătură cu pachetul Juncker, planul Juncker, cum se leagă el de MCV și de descărcarea pe 2013. Deci, uh, ce așteptăm noi? Ce informații vom putea primi din întregul pachet? Uh, și ce așteptări putem avea în legătură cu măsurile luate și cum putem să fim informați cu privire la întregul pachet și nu doar la cele 8 miliarde de euro vizate. Vă mulțumesc. Thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește MCV-ul, aș vrea să vă spun că mâine uh, Comisia va adopta cele mai recente rapoarte, deci uh, veți vedea progresele înregistrate uh, în aceste noi uh, rapoarte. Scopul principal al acestui mecanism nu, este, nu se concentrează pe fondurile comunitare. Uh, Olaf se concentrează și pe asta, dar scopul principal este asupra sistemului judiciar din ambele stări, state și lupta împotriva corupției, dincolo de fondurile europene. Mecanismul a fost uh, esențial pentru ajutarea celor două țări, în primul rând pentru introducerea legislației adecvate și în uh, cei mai recenți ani s-a pus accentul pe aspectul de cooperare și asta a ajutat foarte mult la pregătirea sistemului judiciar uh, pentru a ne asigura că oamenii acționează independent, au echipamentele necesare și așa mai departe. În ciuda faptului că vedem progrese clare, considerăm în același timp că în anumite domenii încă mai există nevoia de a demonstra că procesul este irreversibil și durabil. Președintele Juncker a spus că ar dori ca mecanismele să se finalizeze pe parcursul mandatului acestei comisii, deci în următorii cinci ani. Intenția nu este să păstrăm mecanismul la infinit. Întotdeauna mecanismul trebuia să fie temporar și a fost introdus având în vedere că trebuia continuat sprijinul acordat celor două țări dincolo de aderare, dar întotdeauna s-a știut că are un final. În perioada de când a fost introdus acest mecanism, Comisia a fost mult mai atentă la funcționarea sistemelor juridice din toate statele membre. Și după cum știți, acum, acum avem o, o tabelă de marcaj, avem rapoarte anticorupție, și ideea ar fi ca atunci când se îndeplinește scopul MCV-ului, um, supravegherea normală a Comisiei pentru funcționarea sistemului juridic uh, în toate statele membre va îi va lua locul. Deci nu se finalizează și nu mai, uh, uh, nu mai rămâne nimic în urma lui, ci este înlocuit practic de uh, acest uh, sistem de monitorizare a funcționării sistemului juridic din toate statele membre. În ceea ce privește pachetul de investiții, ce pot spune deocamdată, pentru că propunerea este încă în discuție, nu a fost convenită, ideea este ca BEI să fie organismul responsabil pentru selecționarea uh, proiectelor și pentru asigurarea implementării acestora. Dacă propunerea este acceptată, va exista o comisie de investiții în care vor fi reprezentați cei care contribuie la fond uh, și se vor stabili uh, criteriile generale, nu uh, criteriile de selectare a fiecărui proiect în parte. Raportarea cheltuirii fondurilor va fi făcută în mod normal de BEI în rapoartele sale. Comisia va monitoriza cu mare atenție lucrurile pentru a se asigura că investițiile există, că proiectele de interes european sunt adoptate. Și cred că, cu siguranță, de îndată ce va fi convenit acest mecanism și va fi implementat, vom uh, vedea cum, putea, cum putem raporta uh, pe baza articolului 318 în anii următori. Dar conceptul în acest moment este că e un fel de fond fiduciar uh, atașat de BEI. Deci uh, ar fi cerințele de raportare către Parlament pe care le au ei. Acelea sunt uh, cerințele care vor fi puse în aplicare de îndată ce fondul va fi în derulare. V-am Thank you, Chair. Domnul Sarvama. Mulțumesc, da. doamnă președinte. Îmi cer scuze că am întârziat, dar am să fi de la aeroport. Dar aș vrea să, adrese, să adresez o întrebare specifică, dar înainte de asta profit de ocazie pentru a mă întreba cine este răspunzător pentru gestionarea operațiunilor în ceea ce privește anchetele speciale. Uh, dacă comisia nu este responsabilă și atunci înseamnă că noi le tot adresăm întrebări la care ei nu vor să răspundă și asta mă pune pe gânduri. Pentru că toată lumea este îngrijorată, inclusiv Olaf este îngrijorat în ceea ce privește independența sa. Mie mi se pare că nu pot să fii mai independent decât e Olaf acum. Dar e doar o observație. Întrebarea mea se leagă tocmai de această observație și aș vrea o, spe, o specificare. Aș vrea să-mi specificați în răspunsul dumneavoastră la întrebarea 3. Sensul întrebării este să aflăm dacă o parte din informațiile care vă sunt transmise și care sunt menite ca informații pentru OLAF pentru a ajuta în uh, ancheta lor, sunt filtrate sau dacă toate informațiile sunt transmise către OLAF. Din răspunsul pe care ni le ați dat, eu nu prea înțeleg dacă există vreun sistem de filtrare, puteți să-mi clarificați ce înseamnă atunci când spuneți că toate informațiile așa cum sunt ele necesare. Acest as required cum sunt uh, necesare din punctul de vedere al dumneavoastră, al celor care transmit informațiile sau al OLAF? Și dacă este din punctul de vedere al OLAF, atunci ei de unde știu ce să vă ceară dacă nu primesc toate informațiile? Înțelegeți întrebarea? Ce li se transmite și cine hotărăște? Thank you for the question. So the as Vă mulțumesc pentru aceste întrebări. La cerere, as required, se referă la uh, regulamentul de funcționare OLAF și la rolul și cerințele comisiei. Orice informație care ajunge la Secretariatul General care ar putea să aibă un efect asupra protecției bugetului comunitar este transmisă OLAF. Deci avem o interpretare foarte largă a documentelor care sunt transmise pentru OLAF și am demonstrat că transmitem toate informațiile pe care le deținem. Mm, după aceea Olaf decide ce informații folosești și ce informații nu, dar noi uh, transmitem uh, uh, orice informații avem la dispoziție către Olaf. Gospa predsedujoča, hvala za <clears throat> besedo. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să fac și eu câteva comentarii legate de Olaf. Deseori discutăm despre Olaf aici, la comisia noastră, atât în termeni pozitivi cât și negativi. Aș avea doar un, o singură întrebare. Dat fiind că uh, punem accentul tot timpul pe independența Olaf, nu aveți, sunteți de părere că uneori Uh, această independență depășește cumva independența drepturilor omului. La ce mă refer? Nu cumva persoanele care sunt aceste persoane care sunt anchetate au, sunt suficient de protejate din punct de vedere al drepturilor omului, au drept de atac pentru a împiedica ca Olaf să fie instrumentalizat și folosit în scopuri de discreditare. Deci, obiectiv, instrumentele existente acordă o uh, protecție suficientă a persoanelor anchetate de către Olaf. În al doilea rând, uh, o problemă la care s-a referit și doamna președinte. Acest plan de investiții al domnului Juncker ați menționat faptul că Banca Europeană de Investiții ar trebui să selecteze proiecte în acest sens, lucru care va fi foarte solicitant. Întrebarea este ce criterii vor fi utilizate, care va fi rolul statelor membre al Comisiei și, bineînțeles, întrebarea constantă care va fi întregul scenariu pe de o parte vom avea criterii de proiect, uh, anumite condiții, criterii, în special în ceea ce privește obiectivele UE 2020 și, bineînțeles, uh, criterii de durabilitate și alte criterii uh, la care Comisia ține foarte mult. Nu va fi un lucru foarte ușor pentru Banca Europeană de Investiții și întrebarea mea este care va fi participarea comisiei și a experților săi. O doua întrebare, aveți deja uh, un calcul prealabil al costurilor de monitorizare și gestionare a acestor proiecte? care va fi acest cost pe de-a, lung, de lungul costului ciclului de investiții. Vă mulțumesc. La prima întrebare aș răspunde în felul următor. Comisia a făcut o propunere de a înființa un parchet european. O parte a acestei propuneri ține de drepturile de apărare, pentru că este posibil ca nu toate statele membre să își dorească să participe la acest, această instituție a Procurorului European, cel puțin inițial. Comisia a făcut o propunere inițială uh, și Olaf va răspunde în continuare uh, de cazurile care nu vor fi acoperite de către Procurorul European. Olaf a făcut o propunere suplimentară de a alinia drepturile de apărare de această propunere a Procurorului European. Așadar, sunt două propuneri care consolidează drepturile de apărare, dar care sunt deocamdată în stadiul de propuneri. În ceea ce privește planul de investiții, Comisia a spus de la bun început că nu are în vedere niciun fel de uh, alocare sectorială sau geografică. Nici o, nici o prealocare. Nu este vorba de distribuirea unui buget, ci de crearea unor facilități de creditare. Proiectele vor trebui să fie solide din punct de vedere financiar pentru ca susținătorilor să poată semna un acord și să plătească acel uh, credit. Uh, totul va fi uh, tratat de bănci de investiție profesioniste. Comisia participă la acest uh, proces, dar dacă statele membre doresc să participe financiar la acest fond, pot să o facă, alte părți care vor să participe la capital pot să o facă, însă se stabilește doar direcția generală. Proiecția, selecția proiectelor nu va fi făcută de către comisie, noi nu avem experiență în ceea ce privește investițiile, deci nu ar fi rolul nostru. În ceea ce privește costul procesului de selecție, acest lucru se va reflecta în taxele care vor fi uh, percepute de către BEI în cadrul fiecărui proiect. Avem o problemă cu Banca Europeană de Investiții, Mm, pentru că imaginea noastră nu este chiar atât de uh, bună. Nu mai avem uh, solicitări de intervenții, deci încheiem această discuție în momentul actual. Pot, aș, mulțumim foarte mult, doamnă secretar general. Pot să abordez și eu o problemă. Ați menționat OLAF și problema statisticilor false, lucru care trebuie discutat cu directorii generali. Însă, problema este că dacă avem motive să credem că nu ni se transmit informații fiabile, ce fel de discuții putem să avem cu persoana respectivă care ne-a furnizat informațiile respective. Comisia are mecanisme de a face o anchetă independentă, dar dacă comisia nu o face, ne vom ocupa noi vom cerceta lucrurile, însă mi se pare o prestație foarte slabă dacă niciun funcționar înalt sau director general al OLAF nu va trebui să demită, să-și dea demisia în urma acestor revelații. În primăvară vom organiza o audiere în ceea ce privește mecanismul de cooperare și verificare în România și Bulgaria. Puteți să veniți atunci și ar fi foarte interesant să examinăm acest mecanism la șapte ani după aderarea celor două state. Și este foarte, uh, ar fi foarte bine să avem susținerea dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumim pentru răspunsuri Vă vom transmite întrebări suplimentare, vă urăm mult succes, o zi bună și până la da, revederea următoare. Trecem la punctul următor de pe ordinea de zi, Serbia, raportul special al Curții de Conturi legat de asistența de preaderare. Raportul va fi prezentat de, va fi prezentat de domnul Fazacaș, uh, membru responsabil de la Curtea de Conturi. Raportor este domnul Tamaș Deutsch. Un bun venit domnului uh, McAllister, David McAllister, raportor din la Comisia AFE. Domnule Fazacaș, aveți cuvântul. Genau. Das man halt gleich, die Leute vom Generalsekretariat sind einfach diszipliniert. Sie gehen ohne größeren Lärm. Bitte schön. Aveți cuvântul, rog persoanele să părăsească sala fără să facă prea mult zgomot, dacă doresc, doresc să o facă. Vielen Dank. Vielen Dank. Vă mulțumesc foarte mult. Doamne președinte, Aș dori în primul rând să vă mulțumesc dumneavoastră și secretariatului pentru că ați pus uh, acest raport pe ordinea de zi. Mulțumesc raportorului Tamaș Deutsch, care a tratat această problemă foarte serios, a, a transmis un document de lucru extrem de bun. Amândoi am fost uh, raportori pentru raportul special legat de Croația. Înainte de a vă da un rezumat scurt, v-aș prezenta o perspectivă istorică a faptelor, nu mai mult pentru noi colegi care poate nu cunosc situația la fel de bine. Majoritatea dintre dumneavoastră vă amintiți probabil că în 2006 Curtea de Conturi a redactat un raport special în legătură cu Bulgaria și România eh, și acțiuni pregătitoare pentru cele două state. Of these, also am pus la dispoziția Comisiei de Control Bugetar acest raport și în acest raport au uh, fost făcute foarte multe observații importante, atât de multe încât cu susținerea dumneavoastră coordonator pentru PPE, am organizat o uh, ședință extraordinară tocmai pentru a discuta acel raport. La acea ședință l-am invitat și pe comisarul Oliren, care era la vremea aceea responsabil de extindere, și uh, împreună cu el uh, am discutat și el ne-a spus You may be right, poate că aveți dreptate, dar e prea târziu pentru că decizia politică s-a luat deja. Curtea a avea dreptate în observațiile foarte critice pe care le făcuse și consecințele s-au văzut după aceea, la un an după aderarea acestor state, Comisia noastră s-a simțit obligată să introducă un soi de mecanism de verificare, un soi de mecanism de cooperare cu aceste două state, tocmai pentru a uh, trata aceste probleme de guvernanță care fusese subliniate în raportul respectiv. Pentru a ă, palia această problemă de calendar, Curtea s-a decis să, vă, să ne pună la dispoziție și un raport referitor la Croația, care a fost realizat într-o perioadă de 2 ani și acum ne-am străduit să uh, acționăm cât mai timpuriu și în legătură cu Serbia. La discuțiile de săptămâna trecută am vorbit despre calendar, despre cât durează să redactez un astfel de raport uh, special și aș vrea să vă atrag și atenția asupra momentului în care sosește acest raport special, pentru că este foarte important și astfel reușim prin raportul nostru să influențăm uh, decidenții politici, Parlamentul, Comisia și Consiliul și uh, dorim să-i ajutăm să ia deciziile cele mai corecte și sperăm că vor uh, da curs uh, observațiilor noastre și vor ține cont de ele. Sperăm ca raportul nostru special să fie luat în considerare în mod adecvat și de către organul de implementare, adică de către comisie, pentru ca aceste observații să fie puse în aplicare cât mai eficient. De aceea aș dori să vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați dat astăzi posibilitatea de a ne prezenta raportul special referitor la Serbia. Serbia este unul dintre cele mai importante state din Balcan, nu doar din perspectivă istorică, nu doar uh, ca suprafață, nu doar ca populație, ci și pentru că din 2007 Serbia a primit asistență de preaderare și a primit cam 70 de milioane pe an, deci în ultimii șapte ani a, primit peste un miliard de euro. Sub formă de asistență e vorba de IPA, de instrumentul de preaderare, ă, fonduri care au fost ă, investite în domeniul guvernanței și domeniul guvernanței este unul dintre cele mai importante domenii și noi dorim să ne asigurăm că se dezvoltă capacitățile necesare în Serbia, pentru că atunci când Serbia va adera să fie capabilă să uh, gestioneze bine fondurile europene și să nu le uh, irosească. IPA este însoțită de o serie de uh, mijloace non-financiare destinate susținerii Serbiei. În verificările noastre am ținut cont de mai multe lucruri, în primul rând de două puncte importante. În primul rând ne-am întrebat dacă Comisia a administrat corect proiectele IPA și în al doilea rând dacă în cadrul asistenței uh, pentru guvernanță acordată de Comisie prin mijloace nefinanciare s-a făcut bine uh, gestiunea. Dar noi nu am dorit uh, doar să verificăm dacă proiectele au fost bine alese, bine implementate și bine urmate, ci ne interesa foarte mult și durabilitatea. Am acordat o atenție deosebită durabilității acestor proiecte și în această țară a fost foarte importantă au fost foarte importante aceste subiecte transversale, cross-cutting, deci aceste subiecte orizontale, din care cel mai important este corupția. Știm că în astfel de țări corupția este un subiect deosebit de important, de aceea ne-am străduit ca la toate proiectele de, legate de guvernanță sau nu, să fim atenți că acest subiect transversal este în permanență luat în calcul de comisie și că se uh, face tot ceea ce trebuie pentru ca această țară să se adapteze și din această perspectivă la standardele europene. Pe scurt, ancheta a arătat că Comisia a uh, gestionat în mod eficient toate aceste fonduri și uh, toate fondurile acordate Serbiei au uh, făcut ca această țară să implementeze reforme sociale și economice și să-și amelioreze guvernanța. Experiența noastră ne arată că Comisia a uh, făcut așa cum trebuie planificarea uh, financiară și non-financiară pentru Serbia în legătură cu guvernanța. Deci, pe scurt, pe, uh, pe engleză, Lessons Learned from the Commission, Comisia a învățat lecțiile și de aceea ne bucurăm că putem să vă prezentăm acest raport pozitiv. Deci, au fost învățate lecțiile și noi avem uh, și noi niște sarcini importante pe care uh, vi le prezint cu mare bucurie, pentru că în răspunsurile sale Comisia a ținut cont de toate observațiile noastre și a însușit toate recomandările noastre și este acum în uh, proces de punere în aplicare pozitivă a acestora. De aceea vă stau astăzi la dispoziție pentru orice întrebări și sper ca acest raport să uh, transmită mesajul corect decidenților politici, adică membrilor în Parlamentul European, Comisiei și Consiliului, pentru ca uh, aceste instituții să poată lua o decizie uh, bazată pe raportul nostru. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru prezentarea raportului. Întâi dăm cuvântul raportorului. Te rog. Köszönöm a szót, milyen tisztelt elnök asszony. Mulțumesc. Doamnă președinte, dragi colegi, în primul rând, aș vrea să vă spun că, deși toate subiectele de pe ordinea de zi a comisiei noastre sunt importante, eu unul, sigur, pentru că sunt raportor uh, și la alte dosare importante, dar și la acesta uh, spuneam că deși toate subiectele noastre sunt importante, acesta este foarte important. E foarte important să examinăm fondurile de predare, preaderare în general și în special uh, calea Serbiei către Uniunea Europeană. Raportul special uh, este de mare calitate și cred că atât munca Comisiei cât europene, cât și a Comisiei noastre este mult ameliorată de acest raport special și vreau să-i mulțumesc domnului uh, Fazecaș pentru munca depusă la acest raport special. Aș vrea să uh, încep subliniind că actualmente nu știm care va fi data aderării Serbiei. În conformitate cu ideile politice generale, aceasta ar fi 2020 sau la începutul deceniului 2020, cam pe atunci ar deveni Serbia membră în Uniunea Europeană. Și deci aș avea o întrebare. Deși în ultimul deceniu extinderea Uniunii Europene și deciziile referitoare la aderare s-au luat politic, mai ales, și probabil că așa va fi și pe viitor, uh, e clar că pentru a lua decizii politice e nevoie de poziții politice, dar uh, e foarte importantă atitudinea Comisiei Europene și a liderilor Comisiei Europene și uh, se pune întrebarea dacă funcționari de vârf din comisie ar putea trata acest subiect și dacă ne-ar putea spune că în următorii ani, până în 2019, nu va fi nicio altă aderare la Uniunea Europeană, nu va mai fi niciun val de extindere. Eu nu sunt convins că se pot face astfel de declarații formale de către funcționarii, alții funcționari de la comisie. Eu cred că funcționarii de la Comisie nu pot să-și formuleze propriile opinii politice și să le prezinte ca pe o poziție formală a Comisiei Europene, pentru că nu s-au luat astfel de hotărâri și deci trebuie să fim precauți. În următorii ani, Serbia va trebui să uh, îndeplinească misiuni foarte cuprinzătoare și transversale, din motivele menționate de domnul Fazecaș. Deci, <clears throat> până la aderare, acest stat ar trebui să aibă capacități administrative și sistemele necesare care să îi permită să funcționeze ca uh, membră a Uniunii Europene. Comisia a arătat că fondurile europene și asistența non-financiară au fost importante, dar mai important de atât este să ajutăm uh, la ameliorarea capacității de guvernanță a Serbiei și să pregătim administrația civilă să, și politică să um, intre în Uniunea Europeană. Serbia trebuie să uh, își creeze sisteme care să amelioreze buna guvernanță și să accelereze combaterea corupției. La ora actuală, Comisia nu se află în postura în care se afla la începutul anilor 2000. Atunci uh, au fost uh, îndreptate 10 state către uh, aderare Acum situația e diferită, iar Comisia poate și cred că trebuie să ajute Serbia într-un mod mult mai bine țintit. Cred că, în general, activitățile Comisiei sunt acceptabile, dar, după cum se vede în raport, pot exista anumite preocupări legate de uh, performanță. După cum v-am spus, Serbia mai are multe de făcut în ceea ce privește politicile interne și uh, gestiunea fondurilor publice. Deci toate aceste reforme trebuie realizate așa cum se uh, arată și în raportul special. Serbia are cam 70 de programe și strategii uh, naționale cu obiectivul de a se pregăti pentru aderare dar aceste strategii și planuri de acțiune nu sunt uniforme, nu sunt suficient de bine coordonate și nu prezintă un nivel uniform de calitate. Și mai sunt domenii unde nu a fost implementată nicio strategie. Sunt subiecte sensibile politic, cum ar fi uh, descentralizarea geografică a administrației publice, crearea unei administrații regionale care să ajute acest stat uh, să adere la Uniunea Europeană. Perioada de programare 2007-2013 a arătat uh, ameliorări în selectarea proiectelor, în metodologia pentru selecționarea proiectelor, iar Comisia și autoritățile sârbe au făcut mari eforturi care au și dat roade. Sunt convins, și am spus asta și în raportul meu, că în anii următori, 2014-2019, trebuie să consolidăm eforturile Serbiei și strategia anticorupție din această țară și trebuie să punem accentul pe importanța de a avea o nouă legislație pentru a-i uh, proteja pe uh, avertizorii de conștiință, whistleblowers. Acest, protecția acestor persoane trebuie să fie prioritară în legislație și trebuie să atragem atenția autorităților din Serbia. Comisia, în general, gestionează cu succes eforturile de preaderare ale Serbiei, dar cred că uh, recomandările și concluziile um, raportului special al Curții de Conturi trebuie să fie uh, luate în seamă, iar concluziile trebuie monitorizate și sistemul actual trebuie să fie modificat cu acțiunile uh, cele mai adecvate. Mulțumesc încă o dată Curții de Conturi pentru acest raport și sper ca Comisia să țină cont de el. Mulțumesc! Ja, vielen Dank. Mulțumesc. Trecem mai departe acum la colegi. Raportorul de la AFET este David McAllister. Aveți cuvântul. Uh, Madam Chair. Doamnă președinte, doamnelor și domnilor, dragi colegi, eu vreau să mulțumesc Comisiei Cont pentru că m-a invitat. Sunt membru al Comisiei AFET și sunt raportor permanent pentru Serbia. Am citit uh, raportul și documentul de lucru și am constatat uh, similarități cu rezoluția mea, proiectul meu de rezoluție referitoare la raportul de progres 2014 al Serbiei pe care am și l-am document pe care l-am și prezentat săptămâna trecută și uh, în 36 de minute expiră termenul de depunere de amendamente la proiectul meu de rezoluție, deci aștept cu nerăbdare să văd ce amendamente vor fi. În orice caz, am citit acest raport cu mare interes și cred că raportul Curții de Conturi reprezintă o mare contribuție ca să ne asigurăm că politicile ambițioase dezvoltate la nivel european sunt transpuse în acțiuni adecvate uh, pe teren. Mi se pare încurajator faptul că um, Curtea a constatat că proiectele uh, din teritoriu sunt pe total gestionate eficient de comisie. Cu toate acestea, ă, fiind o persoană care nu se ocupă prea des de detaliile asistenței de preaderare, m-au uimit unele deficiențe identificate. Mai ales mă îngrijorează faptul că două treimi din proiectele auditate au avut deficiențe la capitolul sustenabilitate pe termen lung a rezultatelor. Este clar nesatisfăcător. Am notat cu îngrijorare și uh, deficiențele uh, legate de anumite proiecte uh, gestionate de guvern. Sunt proiecte cheie ca să ne asigurăm că Serbia are capacitatea administrativă necesară pentru a-și pune în aplicare în mod eficient angajamentele pentru aderare. În proiectul meu de rezoluție privind Serbia am subliniat că este important să se combată corupția. Și, după cum se spune și în acest raport special, Aici trebuie să intre și proiectele din domeniul anticorupție și din domeniul bunei guvernanțe. Acestea trebuie să devină centrale în uh, ceea ce privește instrumentul de preaderare, să joace un rol mai important decât acum, în orice caz. Comisia FED are un grup de lucru pentru instrumentele externe de finanțare și prin intermediul acestuia vom uh, încerca să ne asigurăm că recomandările Curții de Conturi sunt reflectate în mod adecvat în uh, activitățile instrumentului de preaderare. În încheiere, aș dori să spun că